Vicepreședintele Comisiei, înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la situația din Moldova. Deci uh, rămânem în aceeași uh, regiune a Europei. Am să dau acum uh, cuvântul domnului comisar Stilinianides. Mulțumesc, domnule președinte. Și acum să vorbim despre Moldova. Stimați colegi, este prima dată când Moldova revine în plenară de la ratificarea uh, acordului de asociere a comună. <clears throat> Au avut loc mai multe evenimente de la dezbaterea de anul trecut, inclusiv alegerile parlamentare din noiembrie 2014 și, bineînțeles, și uh, au urmat apoi două guverne care au durat foarte puțin. Cu toții ați urmărit evoluțiile din Moldova din acel moment până acum, mai ales în ceea ce privește uh, marile fraude bancare care se ridică la un miliard de dolari. Și bineînțeles, cum spuneam, în jur de un miliard de dolari, care reprezintă cam 12% din PIB-ul țării și, bineînțeles, mișcările și protestele de stradă care au avut loc și care au culminat la începutul lunii septembrie printr-o mare adunare în Chișinău. În timp ce acest scandal era în centrul manifestărilor publice, oamenii și-au exprimat uh, foarte clar uh, nemulțumirea cerând o guvernanță durabilă pentru țară și făcând apel la eradicarea corupției într-o manieră decisivă. În ciuda unei scăderi a intensității așteptării față de evoluțiile poluției uh, politice, protestele continuă protestatarii cer de, demisia președintelui, demiterea procurorului general și a șefului Centrului Național Anticorupție și de asemenea și cer organizarea unui referendum privind alegerea directă a președintelui aceste evoluții recente, și anume arestarea fostului prim-ministru Vlad Filat pe 15 octombrie și demiterea guvernului printr-o moțiune de cenzură pe 29 octombrie demonstrează dramatic ce Uh, mare, mare prăpastie a apărut între partidele politice, care au fost parteneri de coaliție până acum. Nu este rolul Uniunii Europene să se amestece în politicile interne ale unei țări suverane. Forțele politice din Moldova trebuie să lase deoparte interesele personale și de grup, să colaboreze uh, de dragul țărilor. Ele sunt cele care trebuie să facă alegerile politice care să țină cont de bunăstarea cetățenilor și să ducă la modernizarea țării și să, facă, să ducă la creștere economică. Sunt alegeri politice pe care Uniunea Europeană este gata să le susțină. Vom continua să solicităm un dialog, să facem apel la dialog între partide pentru a ajunge la soluții durabile față de această criză a guvernării și, bineînțeles, pentru a rezolva nevoile presante. Sperăm că un nou guvern va considera că este o prioritate în uh, punerea în aplicare a unor reforme cheie, iar interesele de, par, de gașcă și uh, corupția care împiedică dezvoltarea din țară vor fi eradicate pentru că ele au un impact asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor. Societatea din Moldova așteaptă ca uh, aceste provocări să fie abordate cu seriozitate. Acesta este mesajul Comisiei pentru Asociere Parlamentară Uniunea Europeană Moldova din declarația de pe 21 și 22 septembrie anul acesta. Știu de asemenea că a avut loc un schimb foarte franc între AFENT și președintele Parlamentului din Moldova, Trebuie să le reamintim partenerilor din Moldova că susținerea noastră este condiționată. Este condiționată de aplicarea acestor reforme cheie și adevărate, ceea ce ar trebui să contribuie nu numai la recâștigarea încrederii cetățenilor, ci și la construirea unei țări mai durabile care să ofere un mediu de afaceri democratic și stabil. Orice nou guvern care va veni la putere se va confrunta cu provocarea de a face față uh, acest fraudei bancare despre care vorbeam. E nevoie de măsuri și anchetă uh, cuprinzătoare și imparțială Scopul este de a recupera fondurile care au fost uh, fraudate. Societatea moldovană așteaptă ca orice nou guvern să ia măsuri clare, eficiente împotriva corupției. Și, bineînțeles, să pună în aplicare reforma sectorului bancar, a sectorului justiției și, în același timp, a administrației publice. Moldova, evident, este într-o situație economică și financiară dificilă și are nevoie de susținerea femeiului. Asta înseamnă îndeplinirea anumitor condiții. privind tarifele energetice, restructurarea sectorului bancar și în același timp gestionarea băncii naționale. Sunt de asemenea precondiție esențială pentru o posibilă reluare a susținerii bugetare din partea Uniunii Europene, ca și pentru punerea în aplicare a acordului și a agendei ambițioase de asociare cu Uniunea Europeană. Cred că situația, cum am spus deja reflectă toate aceste probleme din sistemul politic și arată care este prăpastia dintre sistemul politic și societate. Din nefericire, aceasta este situația și împreună cu Parlamentul European, toți cei care, toate aceste precondiții eh, pe care le-am menționat deja trebuie îndeplinite. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar. Acum e timpul pentru reprezentanții grupurilor politice. Primul rând, în numele PPE-ului, domnul uh, Elmar Brok are cuvântul. Două minute, vă rog. Thank you very much, President. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimate domnule comisar, domnilor și domnilor. Cred, domnule comisar, că aveți dreptate în ceea ce privește actuala descriere a Moldovei. Trebuie să vedem că cele trei partide pro-europene au câștigat alegerile, la mustață, dar le-au câștigat, dar că nu au fost în stare să construiască încredere de la alegeri. Nu au fost în măsură să îndeplinească obiectivele stabilite de modernizare a statului, luptă împotriva uh, corupției. Nu au putut să facă acest lucru în mod credibil. Pe de altă parte, există mulți din aceste partide care sunt uh, dispuși să atingă aceste obiective. Și în calitate de parlamentar pot spune că ar trebui susținute aceste forțe politice pentru a pune pe picioare în sfârșit o alternativă europeană pentru care restul sunt o catastrofă. Și din acest motiv, Uniunea Europeană, familiile politice din acest Parlament care au legături cu partidele de acolo, trebuie să organizeze colaborarea necesară astfel încât moldovenii să poată să ia propria decizie în ceea ce privește drumul pe care doresc să-l urmeze, guvernul pe care vor să-l aleagă, însă să existe această ofertă a colaborării și sperăm că și responsabilii de acolo vor da dovadă de responsabilitatea necesară pentru ca lucrurile să evolueze bine. Nu mai e momentul unor avantaje personale sau jocuri politice, a venit momentul pentru un angajament politic real în interesul poporului moldovean și sper că discuțiile care trebuie să aibă loc în aceste zile vor duce la astfel de decizii și că acest lucru nu va eșua din cauza dependențelor uh, politice astfel încât rezultatul să fie unul prost fără alternativă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Broc. Din partea grupului socialiștilor și democraților, domnul Andy Cristia. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, domnule comisar. Cu în urmă, Parlamentul European să a întâlnit ca să ratifice acordul de asociere. Făcând acest lucru, Parlamentul a recunoscut eforturile de reformă și ambițiile autorităților din Moldova. S-au făcut să mari progrese și ratificarea era un semnal puternic de recunoaștere. Moldova era în linia întâi, printre cei din parteneriatul răsăritean, povestea de succes favorită pe vremea aceea. Dragi colegi, dacă ne întâlnim astăzi acum să vorbim despre Moldova, nu e pentru a sărbători un an de la ratificare. Ca să spun foarte dur, nu avem niciun motiv de sărbătorire. În ultimele 12 luni m-am întâlnit cu patru prim-ministri. Al cincilea e pe drum. Cu președintele Comitetului de Asocieri, fost prim-ministru, a fost arestat uh, acuzat de corupție. Un scandal bancar care implică cele trei mari instituții bancare a făcut să dispară un miliard de dolari, aproape 50% din PIB-ul Moldovei și acum că țara și poporul ei au nevoie de acțiuni hotărâte și de o viziune puternică din partea clasei politice mai mult decât oricând în trecut, partidele nici măcar nu sunt în stare să propună un nou guvern. Situația din Moldova e gravă, atât de critică încât tentația imediată este să te înfurii pentru că Chișinăul nu mai uh, atinge obiective, nu face decât să ne dezamăgească elevul um, model a devenit acum elevul rău, dar ar trebui să rezistăm această tentație de dragul cetățenilor din Moldova, care merită ceva mai bun, merită încurajarea și sprijinul nostru și vom fi alături de ei mai mult decât oricând în trecut. Clasa politică din Moldova pur și simplu a eșuat în fața cetățenilor și suntem foarte îngrijorați. Procesul politic nu e predictibil. Situația politică e într-o situație de instabilitate perpetuă, într-o stare de criză cronic. Asta înseamnă un singur lucru. Nevoile populației nu sunt avute în vedere, reformele nu se implementează, iar cetățenii plătesc factura. Moldova are nevoie de responsabilitate din partea liderilor politici. Moldova are nevoie de instituții transparente. În termeni foarte simpli, Moldova are nevoie de o clasă politică capabilă să refacă încrederea cetățenilor. Noul executiv care să confirme ambițiile acordului de asociere, să implementeze cu eficacitate reformele, să atingă aceste ținte. Asta înseamnă statul de drept, putere judecătorească eficientă, autorită <clears throat> împotriva corupției, anchetare de plină a fraudei bancare și aducerea în fața justiției autorilor uh, fraudei, celor răspunsători. Iată, ultima șansă pentru coaliția de guvernare încă o dată, e ultima șansă pentru această coaliție care se apropie de ieșire. Termenul limit a fost depășit și nu există alternativă pentru a continua pe calea reformelor cu această agenda. Vedem uh, și cetățenii Moldovei simt acest lucru în momentul ca liderii politici să audă acest semnal. Mulțumesc, domnul deputat. On behalf ECR Group. Din partea grupului ECR, Domnul Belder are cuvântul un minut. Ja, dank wel, meneer de voorzitter. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Recent uh, am fost în Moldova și ca eurodeputat într-o țară terță, mai ales o țară cu care avem un acord de asociere, uh, ne întâlnim cu reprezentanți ai diverselor facțiuni politice ne întâlnim și cu reprezentanții Colsorar. Și rar uh, am mai auzit uh, o imagine atât de neagră ca cea de la Chișinău ideea despre clasa politică, dacă ei pot să ducă țara înainte, e bine, mi s-a spus că nu. Uh, de fapt, e vorba de un faliment politic, un faliment politic care a, a înrăutățit uh, toată situația din Moldova în domeniul public, drumul către Europa, încrederea, încrederea în drumul către Europa a scăzut, uh, e la pământ. Cine sunt aliații, cine sunt partenerii de acolo? Sunt, eu știu, câteva luminițe pe, la orizont, este o țară care uh, este situată în Europa. Uh, sunt uh, scântei de speranță. Sigur că statul de drept nu există, dar se fac foarte multe de către noi acolo și putem să avem încredere. În numele grupului ALDE, domnul Petra Saustrevicius. Mr. Chairman, Mr. Commissioner, colleague. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, acum un an când vorbeam despre Moldova în calitatea mea de raportor, mi-aduc aminte că spunem că Moldova este un uh, pionier și un lider între țările din vecinătatea estică. A fost uh, prima țară care s-a bucurat de liberalizarea vizelor în spațiul Schengen și uh, relațiile comerciale au început să funcționeze din ce în ce mai bine și cu volume din ce în ce mai mari. Moldova a avut la dispoziție toate uneltele politice de care dispune Uniunea Europeană pentru a-i uh, stimula europenizarea. Nu putem face mai multe pentru Europa în acest moment, dar lucrurile au început să meargă prost, din ce în ce mai prost, zi de zi. Scandalul bancar nici până acum nu a fost anchetat pe deplin. Există o corupție clară la nivelul tuturor nivelelor politice și nu există nici dorința de a o combate. se trage de timp cu reformele. Nu e nicio surpriză că guvernele se schimbă în același ritm ca și anotimpurile. Și e logic că oamenii au ieșit în stradă să protesteze câteva luni. Și e clar că această tensiune va exploda. Îmi displace să spun astăzi că din pionier Moldova a ajuns un haos politic. Solicit întregii elite politice din Moldova să se trezească, a sosit momentul. Treziți-vă și dați dovadă de răspundere politică față de țara dumneavoastră, de poporul dumneavoastră, care merită să trăiască în Europa și să se bucure de a fi europeni. Mulțumesc foarte mult! În numele grupului GUE, domnul Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. În șapte ani, patru alege parlamentare, cinci guverne um, și lupte nenumărate și nesfârșite între elitele politice și tot mereu corupție. Asta și uh, analiștii care sunt uh, prietenoși cu Moldova deja au probleme să explice. De la elevul silitor din parteneriatul uh, estic a devenit uh, un uh, stat aproape oligarhic. Trebuie să subliniem că asta este politic, problema de fapt, pentru că în Moldova mult timp nu s-a întâmplat nimic. Ceea ce analiștii numesc acum eșec politic a fost întotdeauna așa. În pofida unor reforme, statul este corupt, împotriva unei liberalizări, economia mai depinde de ajutor extern. Sigur că s-au și făcut lucruri bune, însă ce uh, ajută alegeri libere dacă până la urmă rezultatul este același. Ce înseamnă consultări costisitoare pentru justiție dacă se încalcă în mod repetat oricum legislația. Și ce, ce, ce, se, ce ne putem aștepta dacă manifestanții sunt uh, uh, încarcerați pentru a li se lua dreptul la aș spune părerea. Este o lipsă de integritate a clasei politice, o clasă care deformă, spune că acceptă valorile europene, dar care acționează după propriul plac. Nu trebuie să acceptăm ca credibilitatea politică a Uniunii Europene să fie subminată prin continuarea relației cu oamenii greșiți din Moldova. Comisia trebuie să impună aplicarea acordului așa cum se cuvine în Moldova. Asta corespunde și așteptărilor oamenilor din țară. Um, on behalf... Mulțumesc. În numele verzilor acum cuvântul doamna Hautala. Mulțumesc, domnule președinte. E un sondaj de opinie foarte serios efectuat în Moldova recent. Doar 39% dintre respondenți ar vota favorabil pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, în timp ce aderarea la Uniunea Economică Euroasiatică e sprijinită de aproape 43% dintre cetățenii care au răspuns. În mare măsură, acesta e rezultatul situației în care publicul începe să fie săturat de Uniunea Europeană. De ce? Pentru că Uniunea Europeană e utilizată ca acoperirea pentru practici foarte mordare în politica de zi cu zi. Și cred că e extrem de important ca astăzi cele două familii europene, Partidul Popular European și Socialdemocrații, să recunoască faptul că au o responsabilitate și trebuie să-și utilizează contactele cu omologii din Moldova. Să le arate că așa ceva nu poate să continue, ce se întâmplă în prezent. Trebuie să ne asigurăm ca impunitatea să nu prevaleze în acest scandal bancar greu de crezut. E aproape imposibil de imaginat ca 15% din PIB-ul acestei țări să fi fost băgat în buzunarele unor persoane private, ale unor infractori. Trebuie să ne asigur că făptașii sunt aduți și în fața justiției și că sistemul judiciar își îndeplinește funcția. Chitos, thank you. Mulțumesc, spune doamna președinte. Îmi pare rău, doamn, domnilor domnule Ostrevicius, domnule Criste, domnule Gulanski. Puteți să vă organizați ședința în afara sării de plenară? Mulțumesc. Acum domnul Colvin Miche are cuvântul. Domnule președinte, nu putem vorbi despre Moldova fără să vorbim de Transnistria. Această zonă este ocupată de armata rusă a generalului Lebiet și acum probabil soldații consideră că Moldova e frumoasă și acolo e o problemă. Ce să facem cu acea porțiune de pământ? Moldova, mai ales acum, când e acuzată de atâta de corupție și moldovenii nu vor să fie în Uniunea Europeană pentru că știu ceea ce este evios, că uh, Uh, trebuie acolo, dacă e democrație, trebuie să fie și corupție. Și sunt două societăți, Transnistria și Moldova, care nu știu ce să facă. Din păcate, nu cred că putem să facem nimic în această situație. Cred că uh, să trebuie să-i abandonăm pentru propria lor soartă. Mulțumesc foarte mult!

și a identificat prioritatea atunci când a venit aici, când a ieșit în stradă să dărâme guvernul. Corupția. E în interesul nostru să ne ocupăm de asta, pentru că periclitează securitatea noastră. Pentru că Moldova e un drum important pentru arme, nu doar uh, AK-47, bande de infractori care vor să vândă arme nucleare către statul islamic și alte grupuri jihadiste. Înțeleg că o tentativă a fost prevenită de FBI, dar altele ar putea să aibă succes, să reușească. E de îngrijorare deosebită că poliția din Moldova anchetează această chestiune, dar Comisia de închetă a fost <clears throat> desfințată de guvern. Trebuie să intensificăm lupta împotriva corupției și pentru reforma puterii judiciare ca prioritate absolută. E clar că nu putem să-i facem pe cei care doresc să controleze, pentru că știi personal, instituțiile statului să fie partenerii noștri, chiar dacă promit politici pro-europene la schimb. Desigur că trebuie să ținem cont de Rusia, care joacă jocul obișnuit de a descuraja reformele democratice. Dar dacă ne aplicăm la nivelul lor, nu o să facem vecinătatea nici mai sigură, nici mai prosper. Important ca noi în Europene să oferim o imagine clară către Moldova ce avem noi să le oferim în schimbul reformelor. Dar guvernul de acolo trebuie să-și dea seama că în primul și în primul rând aceste reforme sunt în propriul lor interes și nu să se lase seduși de ideea de a întoarce spatele către Uniunea Europeană în favoarea celor care se deghizează în aliați. Mulțumesc. Am, e... Președintele, mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Karski la plenară. Și în același timp aș vrea să vă rog să aveți amabilitatea, doamnelor și domnilor, să nu veniți aici cu paltoanele sau cu pardesiurile. Le puteți lăsa la garderob. Chestia povagii naszego parlamentu. E vorba de respect pentru această instituție. Mulțumesc foarte mult. În Moldova se accentuează criza politică, guvernul a demisionat și de luni de zile avem proteste pentru că cetățenii, sigur, uh, sunt dezamăgiți. Și peste toate acestea se suprapune și scandalul bancar uh, de peste un miliard de euro. Situația din țară este foarte îngrijorătoare, în special în ceea ce privește reforma administrativă a justiției și a modului de guvernare. Uh, și președintele Comisiei AFED face parte din această delegație și a confirmat acest lucru. Noi susținem drumul european a acestei țări, dar trebuie să spunem clar că prin acordul de asociere a, a existat o piatră de temelie, dar uh, că, iată, acum asistăm la o reorientare a țării spre alte piețe, în special spre Rusia. Eu sper că Chișinăul va asculta protestele cetățenilor, va combate corupția. Noi le urăm moldovenilor mult succes. Noi, ca polonezi, știm că astfel de obiective nu sunt ușor de atins în condițiile unei presiuni și din partea Rusiei. Desigur, prin Transnistria, Rusia încearcă să distrugă integritatea teritorială a acestei țări. Acum urmează domnul Mastalca. Pani președinte. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi. Situația este foarte tensionată în Moldova, iar eh, relațiile cu vecinii sunt problematice și au fost întotdeauna problematice în istoria Moldovei. Adăugați aici corupția clasei politice și a privatizărilor care au dus la escaladarea problemelor este o zonă fertilă din punct de vedere agricol, dar singurul lucru care lipsea era un acord privind viitorul și dezvoltarea viitoare a acestei țări. Ucrainei nu Moldova putea să redevină partea României. Statele Unite nu, ader, nu ad agreau apropierea de uh, Rusia și Uniunea Europeană nu se poate mândri că a jucat un rol politic foarte mare în această țară pentru că n-a eliminat corupția și procesele politice. Cineva dorește să analizeze și să se uite în ochii unei femei din Moldova, uh, mă rog, să vă gândiți la doamna Petrenco, care este soția unui prizonier politic. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Igor Șolteș acum. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, a trecut un an de la semnarea acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Moldova, a acordului comercial. care oferă diverse posibilități um, pregătind calea Moldovei în ce privește bunătățirea schimburilor de mărfuri și de circulația forței de muncă. Un an de când delegația noastră a fost în Moldova, am făcut parte din acea delegație. Pe vremea aceea erau așa numitele forțe pro-europene care câștigaseră alegerile, dar uh, până la urmă au pierdut încrederea populației și vasta majoritate nu mai sprijină această cale către Uniunea Europeană. Acesta e rezultatul activității celor care, într-un fel, au trădat încrederea pe care au primit-o. Pe vremea ce am subliniat uh, problemele legate de libertatea mass media, probleme legate de funcționarea sistemului bancar, a statului de drept. Iată de ce s-a ajuns aici și oamenii au fost în stradă și perspectivele sunt mai proaste decât atunci. Mulțumesc, până domnul președinte. Acum domnul Galer, două minute. Mulțumesc foarte mult. Legat de Moldova, din păcate pot să repet multe din elementele pe care le-am folosit în discursul despre Georgia. Moldova este importantă pentru noi ca vecini imediat. Cetățenii din Moldova sunt importanți pentru noi pentru că sunt cetățeni europeni, că s-au asociat cu noi, colaborează cu noi. I-am vrea să-i vedem în sistemul nostru de arhitectură europeană și în sistemul economic, pentru că astfel zona noastră economică și stabilitatea ei crește. Angajamentul nostru pentru Moldovia însă nu este necondiționat. Vrem să se respecte drepturile cetățenești, statul de drept, pluralismul democratic și politica curată. Astfel de așteptări au și cetățenii din Moldova. Moldovenii au susținut modernizarea și reformele, așteaptă o stabilizare a statului și a economiei. În schimb, oligarhii se luptă pentru putere. Cetățenii vor acum o anchetare a fraudelor. Unde sunt, uh, unde e acel miliard furat din bănci? Și își doresc de asemenea ca serviciile secrete să pună la dispoziție aceste informații autorităților din Moldova pentru ca banii să poată fi înapoiați. Țara are nevoie de un guvern independent și de o combatere a corupției eficientă. Uniunea Europeană trebuie să pună condiții stricte. Poate că ar fi util un contract detaliat. În acest sens ar trebui stabilit pași de reformă și un calendar. Și ar trebui impuse și priorități la nivel de ministere. Susținerea noastră ar trebui condiționată de acest lucru. Cetățenii din Moldova își doresc condiții mai bune de viață. Nu vrem să pierdem Moldova ca și partener al Uniunii Europene și de aceea nu avem voie nici noi să pierdem timp în ceea ce privește Moldova și sunt de acord că ar trebui să luăm legătura cu partidele politice care sunt aproape de familiile noastre politică, politice. Mulțumesc. Thank. Mulțumesc, domnule Galer. Are acum cuvântul domnul Frunzulică. Uh, Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să vorbesc uh, în limba oficială a Republicii Moldova, în limba română. Prin istorie, prin tradiții, prin cultură, prin limbă, prin legături umane, prin poziția ei geografică, Republica Moldova face parte din sud-estul european nu din spațiul euro asiatic. da sigur republica moldova are acum probleme dar nu cred că uniunea europeană își permite să lase republica moldova într o zonă de incertitudine într o zonă de teamă alături de ucraina. după cum știți republica moldova are uh, un uh, conflict înghețat din o mie nouă sute nouăzeci și unu ucraina îl are mai de curând în partea de est cât și în sud cu crimeea. este nevoie să sprijinim acum mai mult ca oricând republica moldova să aibă un guvern viabil un guvern care să aplice programele uniunii europene în așa fel încât cetățenii republicii moldova să beneficieze de acest acord de asociere al uniunii europene să vadă că viitorul lor este alături de uniunea europeană de statele membre ale uniunii europene de uh, lumea europeană în același timp trebuie spus foarte clar că sunt interese estice de destabilizare a republicii moldova și trebuie să contracarăm acest lucru trebuie să sprijinim un guvern viabil la chișinău trebuie să sprijinim organizațiile societății civile pro europene de la chișinău din republica moldova. republica moldova trebuie să vină alături de uniunea europeană alături de românia și celelalte state viitorul ei este european. vă mulțumesc. mulțumesc domnule deputat frunzulică. și acum are cuvântul domnul peter eriksson un minut vă rog. Thank you. Mulțumesc. Moldova e o țară mică, cu pământ fertil, o țară foarte frumoasă, cu un potențial extraordinar, dar și cu probleme extraordinar de grave cu care se confruntă. Trebuie să recunoaștem că noi din Uniunea Europeană <clears throat> am eșuat în a ne ocupa de Uh, această corupție atât de răspândită în Moldova și e ceva care ne va urmări de acum încolo. E în mod clar în interesul Uniunii Europene. Iar cel mai recent, uh, ca acest scandal bancar să fie anchetat în mod adecvat, vinovații să fie aduși în fața justiției. O țară care a încheiat un acord de asociere cu Uniunea Europeană în care 12% din PIB dispare fără de urmă e absolut inacceptabil. E ceva care subminează <clears throat> democrația, încrederea oamenilor într-o societate și nu, crede, nu cred că mai funcționează. E nevoie acum să ne asigurăm că spunem mai clar atunci când dăm ajutor uh, economic și legal ca vinovații să fie aduși în fața tribunalelor pentru a exista un sistem bancar funcțional pe viitor. Președintele, mulțumesc. Domnul uh, Andrei Plenković acum. Un minut și jumătate. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Poporul moldovean a arătat clar că dorește să se apropie de Uniunea Europeană, dar dată scandalurilor de corupție și a lipsei reformelor, acest curs european nu este susținut. Noi am sprijinit uh, reformele și am oferit și sprijin financiar, dar situația este de neîngăduit pentru că elita politică a dus uh, țara în marginea prăpastiei există um, oligarhi acolo, o politică irresponsabilă și țara este una dintre cele mai sărace din Europa. De aceea e nevoie acum de o modernizare a politicii și a instituțiilor de stat. Eu sper că acordul de asociere cu Uniunea Europeană, combaterea corupției și tranziția politică reprezintă priorități care să fie susținute și de populația din Moldova. Eu cred că noi aici, în Parlamentul European, trebuie să solicităm elitelor politice de acolo și mă refer uh, în special la președintele Comisiei AFED să transmită acest mesaj că trebuie să meargă pe drumul cel bun astfel încât acordul de asociere să poată fi aplicat așa cum trebuie. Poate că ar trebui acum să oferim uh, mai multă susținere Moldovei, așa cum facem și în cazul Ucrainei și cred că și misiunea OIBAM ar trebui menționată ca ceva pozitiv. Important este să se păstreze stabilitatea țării și drumul european. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Plenkovici.

are cuvântul domnul Ostraievici. Panie przewodniczący panie komisarzu szanowni państwo, zaledwie rok... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Cu un an în urmă s-a semnat acest acord de asociere. Moldovei s-a dat un acces extrem de liberalizat pe piața europeană. Am crezut că abordarea sau guvernarea pro-occidentală nu va fi o problemă, dar a fost, pentru că a urmat un cutremur politic în Moldova. Oamenii protestează împotriva acestui scandal bancar și împotriva corupției în elita politică, privatizarea întregii țări de către elită și diverse guverne succesive care au fost obligate să își dea demisia. Moldova e acum înecată în această criză majoră politică și economică. Și influența externă, în special din partea Rusiei, care se exercită. Sunt convinsă că Moldova merită mai mult și că va putea să pregătească reformele și schimbările necesare, în special în puterea judecătorească. Pentru că o putere judecătorească eficientă e necesară și moldovenii să fie convinși că până la urmă se poate face dreptate, sunt fundamentale pentru o țară modernă. Întrebarea care se pune este ce putem face noi în Uniunea Europeană ca să ne asigurăm că aceste lucruri vor fi posibile și cum putem ajuta pe cei din Moldova, să zicem, să combată propaganda rusească, de acces la informații și să nu împinge pe moldoveni în mâinile Marelui Frate. Mulțumesc. Urmează acum domnul Boni. Domnule președinte, domnule comisar, Moldova a fost un bun exemplu de poveste de succes cu creștere economică, o bună implementare a liberalizării vizelor și un acord de asociere. Dar liderii moldoveni au, fost, au făcut multe greșeli și acesta are rădăcini în trecut, lipsa de transparență și lipsa de responsabilitate la nivelul elitelor politice. Și-a pierdut credibilitatea, au pierdut banii din sistemul bancar și încrederea cetățenilor la doar un an după alegerile parlamentare și-au pierdut unitatea pentru o dezvoltare pro-europeană. Pro Astfel divizate, elitele politice nu au puterea să conducă țara. Acum au hărât să anunțe alegeri anticipate fără să putem anticipa care va fi rezultatul. Suntem de partea Moldovei, dar avem nevoie de argumente zi de zi pentru a-i promova integrarea în Uniunea Europeană. Este misiunea noastră să-i susținem pe drumul reformelor. Măsuri anticorupție, reforma companiilor de stat și continuarea implementării uh, asistenței UE. Este mis- datoria noastră, așa cum spunea Elmar Brock, să îi susținem pe moldoveni ca să se poată ajuta singur. Timpul însă curge și Moldova așteaptă o, un nou val de lideri, lidere încrederii. Mulțumesc! Ați depășit timpul de vorbire cu 50%. Trecem acum la procedura intervențiilor uh, spontane, domnul Stanislav Borciog. Děkuji vám, pane předsedo, za udělení slova. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să accentuez haosul și instabilitatea politică din Moldova, mai ales în ultimul timp. Și ce putem face noi ca să susținem uh, această țară? după alegerile parlamentare din 2014 și după ce au căzut două guverne și după ce uh, au ieșit la ival atâtea acuzații de corupții și după căderea sistemului bancar, uh, trebuie să prezentăm o alternativă pentru Moldova, pentru că altfel se vor întoarce și știm foarte bine către ce se vor întoarce ar trebui să susținem, uh, să-i susținem pe agricultorii din Moldova, așa cum am încercat să o facem de mai multe ori. Dar, uh, în primul rând, trebuie să le oferim o perspectivă în perioada următoare și să arătăm că putem să fim alături de ei. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Polciac! Domnul Notis Maria are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Moldova e explozivă. Sunt mari probleme economice în țara respectivă și, de asemenea, corupția care acoperă întregul sistem politic. Mai mult de un miliard de euro au dispărut din sistemul bancar și a fost transferat în străinătate. E o criză politică după răsturnarea guvernului e riscul ca Moldova să mm, cadă într-un conflict între cele două blocuri. Pe de o parte, unii care vor o apropiere de Uniunea Europeană, pe de altă parte, cei care își, văd, își văd uh, viitorul înspre răsărit. Uniunea Europeană trebuie să contribuie la consolidarea democrației, la lupta împotriva corupției, fără amestec în treburile interne și și fără poziții partizane în Moldova. Doar astfel Uniunea Europeană va putea contribui la calm și la stabilitate în regiune. Vă mulțumesc. Uh, and... Și ultimul vorbitor, spune domnul președinte, în aceeași limbă, dar nu aceeași țară. Din partea Comisiei Europene, domnul comisar Stilianides. Aveți cuvântul. dear colleagues, Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Aș dori să vă mulțumesc pentru interesul de care a dat dovadă, susținerea și hotărârea dumneavoastră între, în această chestiune foarte dificilă și controversată din vecinătatea noastră, care alter, are repercursiuni în multe privințe. Discuția noastră de astăzi a confirmat faptul că împărtășim aceleași uh, preocupări. Însă suntem de acord că e nevoie să continuăm susținerea pentru Moldova, pentru drumul său pe calea asocierii politice și a integrării economice cu Uniunea Europeană, la fel și în eforturile sale de a construi o societate democratică și de a depăși intereselor unor indivizi. Asta în beneficiul întregii țări. Societatea moldoveană vrea ca liderii săi să pună capăt acestei capturări a statului, să combată corupția și să recupereze banii furați din bănci. Noi suntem dispuși să susținem Moldova în continuare în toate aceste chestiuni. Însă doar liderii politici moldoveni pot să și pună în practică acest lucru. Împreună cu implementarea acordului de asociere, este o condiție cheie pentru a îmbunătăți rezistența și sustenabilitatea acestei țări. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere bogată și pentru hotărârea dumneavoastră. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule comisar, pentru această prezentare și pentru